Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori con eh, lo scambio di opinioni con eh, il dottor Cornelius. Dragi colegi, bine ați venit sau ați revenit. Acum îl primim pe domnul Cornelius Adebar, specialist german, care a făcut un studiu deosebit de interesant pe care cred că l-ați primit cu toții a, nu, mi se spune. Oricum, este un studiu deosebit de interesant despre rolul și mandatul reprezentanților speciali ai Uniunii Europene. Dumnealui a făcut, cum spuneam, uh, acest studiu în numele uh, Consiliului German pentru Relații Externe. Vreau să mai urez bun venit și, și domnului Masei Popovski, a, încă nu a venit, îi spun bun venit în uh, absenția, dar bineînțeles că îl primim călduros, este, cum spuneam, uh, vicesecretar uh, general al Serviciului European de Acțiune Externă. Știți că rolul reprezentanților speciali ai Uniunii Europene odată după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, a, s-a modificat oarecum funcțiile lor au fost, să spun așa, redimensionate în noul cadru al Serviciului European de Acțiune Externă. Și era normal să se întâmple astfel. Noi cunoaștem acest scenariu și îl rugăm pe invitatul nostru să facă propriile observații și propriile comentarii ca să știm ce rol am putea juca noi în calitate de Parlament European și cum ar putea să funcționeze mai bine uh, întregul serviciu european de acțiune externă și, mai, și în plus cum ar putea acești reprezentanți speciali să-și îndeplinească mai bine rolul. Deci, domnule uh, Adebar, domnule doctor Adebar, vă dau cuvântul. Thank you very much, <clears throat> uh, to the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei AFET pentru că m-a invitat uh, să fac această prezentare. Trebuie să spun că mă onorează faptul că vă pot prezenta uh, rezultatele studiului meu, rezultate care au rezultat dintr-o teză de doctorat și este foarte bine că nu m-am uh, închis într-un uh, turn de fildeș pentru studiile mele. Deci, uh, după părerea mea, acest moment acum este mai important decât momentul în care mi-am mi-am apărat teza de doctorat la universitate. Deci, haideți să încercăm să vedem lucrurile dintr-o perspectivă practică. O să încep cu tema prezentării mele, este, și anume rolul reprezentanților speciali al Uniunii Europene în interiorul, în interiorul Serviciului European de Acțiune Externă. Deci nu pun sub uh, întrebare existența acestor reprezentanți, ci rolul acestora. Ce aș dori să fac în această prezentare de 15 minute este să uh, trec prin uh, textul, outline-ul care v-a fost uh, prezent, care v-a fost trimis dumneavoastră. Vă voi prezenta pe scurt fundalul acestor reprezentanți speciali, voi pune accentul uh, pe situația actuală, unde, pe de-o parte, există Serviciul de European de Acțiune Externă și, pe de altă parte, mandatele unor reprezentanți speciali expiră la sfârșitul lunii viitoare. Și, în final, voi mă voi referi la posibile criterii pentru selectarea acestor reprezentanți speciale ai Uniunii Europene și integrarea lor în Serviciul European de Acțiune externă. Până acum, reprezentanții speciali al Uniunii Europene au fost considerați a fi reprezentanți ai Uniunii Europene, mai ales în zone în care existau, se manifesta o criză și unde Uniunea Europeană avea anumite interese. În mod concret, acest lucru însemna că mediau uh, procesele de ajungere la un armistițiu sau la o pace, au participat la negocierile internaționale împreună cu alți parteneri sau uh, trimis speciali și uh, timp de 15 ani au furnizat Uniunii Europene informații uh, pe care Uniunea Europeană nu le-ar fi putut primi altfel. Primii reprezentanți speciali au fost uh, trimiși în anul 1996 și în acest moment există 11 mandate în diferite regiuni. Dacă este să vedem de ce uh, au fost, s-a apelat la acești uh, reprezentanți uh, speciali, putem să vedem că există un uh, tipar inițial. S-a dorit ca Uniunea Europeană să primească o greutate politică pe lângă greutatea economică pe care o avea până în acest moment în regiunea respectivă. S-a dorit de asemenea participarea la negocierile de mediere și consiliere politică. Pe lângă această funcție orientată înspre exterior, reprezentanții speciali au avut și o, o funcție internă importantă. Deci, o legătură între statele membre, între cartierul general de la Bruxelles și reprezentanțele Uniunii Europene de la fața locului. Și, în plus, au uh, colaborat uh, îndeaproape cu Comisia Europeană în multe domenii, de exemplu politica de vecinătate sau prevenirea conflictelor. Așadar, un uh, trimis uh, reprezintă un uh, instrument diplomatic normal. Este un instrument, instrument folosit și de Organizația Națiunilor Unite și de alte state din lume, dar chiar și de membre state ale Uniunii Europene. Unii spun că este vorba de un instrument indispensabil pentru ca diplomația să aibă succes în contextul global actual. Deci, uh, aceasta este evoluția uh, reprezentanților speciali în ultimii 5 ani, 15 ani. Care este însă situația actuală? s-a manifestat, odată cu tratatul de la Lisabona, uh, s-a manifestat o, o schimbare majoră legată de acești reprezentanți speciali. În versiunea anterioară se spunea că um, reprezentanții sunt numiți de către Consiliu în momentul în care acesta consideră că este necesar acest lucru. Deci, puterea de decizie um, era la Consiliu. Noul articol 33 uh, al tratatului de la Lisabona spune că uh, Consiliul poate numi un reprezentant special la propunerea venită din partea înaltului reprezentant. Deci este vorba de o modificare, deoarece Consiliul poate numi pe cineva doar dacă acest lucru este cerut de înaltul reprezentant. Este vorba de un punct central în uh, dezbaterea actuală referitoare la expirarea mandatului unor reprezentanți la sfârșitul uh, lunii viitoare. Schimbarea majoră, însă, după părerea mea, nu vine din uh, litera, din formularea tratatului, ci din uh, existența acestui serviciu de acțiune externă european, care va prelua anumite funcții pentru care erau responsabili până în acest moment reprezentanții speciali. De aceea, în uh, acest moment există o clauză de terminare o clauză de caducitate potrivit căreia uh, un mandat uh, se va termina dacă funcțiunea mandatului respectiv poate fi preluată de Serviciul de Acțiune Externă. Dezbaterea, discuția care are loc între, um, între înaltul reprezentant, statele membre și Comitetul, pentru, uh, Comitetul Politic pentru Securitate, a început deja anul uh, trecut. Și s-a discutat uh, exact care mandate ar trebui să fie continuate. S-a ajuns la un punct culminant în uh, vara anului trecut și s-a ajuns la un uh, compromis. Înaltul reprezentant dorea să încheie anumite mandate și statele membre nu-și doreau încheierea acestor mandate uh, în acel moment. S-a ajuns la un uh, compromis, patru mandate au fost prelungite până în cu șase luni până în februarie acest an și celelalte șapte mandate cu un an, deci până în august um, anul viitor. Deci mandatul pentru Moldova, uh, Kosovo, um, Caucazul de Sud și uh, procesul de pace din Orientul Mijlo- Mijlociu se vor încheia dacă nu se întâmplă ceva. Dacă un altul reprezentant nu va propune prelungirea acestor mandate, deoarece Consiliul nu poate să facă acest lucru. Întrebarea care se pune este dacă aceste patru mandate sunt cele care pot fi preluate imediat de către serviciul de acțiune uh, externă. Se mai pune întrebarea dacă sunt de fapt relevante și dacă avem nevoie de ele. Însă aș dori să mă refer acum la posibilele criterii care ar trebui uh, folosite de Uniunea Europeană în cazul în care dorește să um, numească asemenea reprezentanți uh, speciali. Și în plus, dacă Uniunea Europeană dorește să încheie un asemenea mandat, cum trebuie să fie gestionată perioada de tranziție după încheierea mandatului? În vară a devenit clar că nu este de fapt o simplă întrebare tehnică. Deci un mandat are o perioadă definită în timp și se încheie pur și simplu când se termină această uh, perioadă. Un mandat și mandatele pe termen lung uh, există deja de mai mulți ani de zile și acest lucru uh, duce la nașterea unor așteptări din partea partenerilor internaționali, din partea organizațiilor internaționale, internaționale care au proprii trimiși în uh, cadrul negocierilor internaționale. Deci există așteptări concrete legate de prezența um, și activitatea Uniunii Europene la fața locului și au existat, de exemplu, reacții negative din partea unor uh, părți terțe din regiunile respective unde uh, existau uh, îndoieli legate de prelungirea mandatelor reprezentanților speciali. În ceea ce privește criteriile în textul pe care vi l-am uh, trimis există o listă relativ lungă în ceea ce privește folosirea, um, utilitatea acestor reprezentanți. Aceștia sunt utili în momentul în care există un conflict, în momentul în care uh, trimiși internaționali sunt implicați în negocierea, în medierea conflictului respectiv și în momentul în care Uniunea Europeană este interesată de o prezență pe termen lung în uh, zona respectivă. În ceea ce privește um, persoanele care ar trebui, ar putea și ar trebui fi alese pentru această funcție și uh, care ar fi sarcinile acestor persoane, nu, nu această listă nu trebuie văzută ca uh, soluția finală, ci ar trebui să fie considerată ca o bază pentru a începe uh, discutarea acestor uh, aspecte um, pe baza unor obiective clare, ce își dorește Uniunea Europeană să obțină în regiunea respectivă, reprezintă reprezentantul special al Uniunii Europene instrumentul adecvat pentru obținerea acestor obiective. Deci, dacă este să analizăm mandatele actuale, într-adevăr, unele mandate ar putea fi încheiate în mod uh, treptat și uh, uh, funcționarea lor ar putea fi preluată de Serviciul de Acțiune Externă. Desigur, ar trebui să discutăm cum, uh, cum are loc această tranziție. Uh, Uniunea Europeană întotdeauna nu ar trebui să acționeze într-un mod ad hoc, ci ar trebui să um, colaboreze cu partenerii de la, uh, de la fața locului. Și cred că până la sfârșitul lunii februarie nu există timp suficient pentru a încheia în mod treptat aceste mandate un alt aspect. Dacă este continuat un uh, mandat și dacă există motive pentru continuarea acestui mandat, cum poate fi încadrat acesta în uh, Serviciul European de Acțiune Externă? Cred că ar trebui să există o structură de sprijin. În acest moment, uh, toate mandatele au o asemenea structură de sprijin, structuri care ar putea fi um, integrate ușor în Serviciul European de Acțiune Externă. Apoi, consilierii politici uh, actuali, întrebarea se pune dacă pot fi și aceștia uh, integrați sau nu. Și în, uh, în cele din urmă, întrebarea legată de existența acestor reprezentanți speciali. Este vorba de un instrument care este prevăzut în tratate și este legat direct de uh, de înaltul reprezentant, însă undeva într-o zonă în exteriorul acestui serviciu. În concluzie, în concluzia, este vorba de un instrument uh, important în uh, diplomație, în uh, medierea conflictelor în zilele noastre, um, un instrument care și-a dovedit utilitatea în ultimii 15 ani și revin la cele spuse la început. Teza mea de doctorat a fost uh, legată de acest uh, instrument. Deci, uh, mulți oameni, mulți oameni m-au întrebat de ce nu scriu o teză în istorie, nu în politică, dar acesta un instrument care va dispărea în curând. Și mă bucură dezbaterea pe care o, o vom avea. Vă mulțumesc. Doctor. Vă mulțumim, domnule doctor Adelbart. Dau cuvântul doamnei Brandner, care este coordonatoare din partea grupului verzilor. Da, o să vorbesc în germană, mi se pare ciudat să vorbesc acum în engleză. În primul rând, bine ați venit uh, la comisia noastră. Uh, mă bucură faptul că um, ați, v-ați luat timpul necesar pentru a ne prezenta uh, cercetarea dumneavoastră. Cred că uh, avem niște întrebări uh, dificile. Kosovo, uh, Bosnia-Herzegovina și poate puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră. Kosovo, mandatul din Kosovo a fost prelungit, lucru important, însă se pune întrebarea care este perspectiva strategică, un lucru care nu a fost clarificat până în acest moment. Aș avea și o observație Um, în legătură cu um, textul dumneavoastră. Deci ce ar trebui, ce atribuții ar trebui să aibă reprezentantul special? Cred că uh, trebuie să aibă um, capacități în ceea ce privește medierea uh, conflictelor. Deci dacă definim uh, sarcinile, fișa acestui post în funcție de de conflictele regionale și așa mai departe, atunci cred că aceste capacități de mediere vor deveni din ce în ce mai uh, importante. În general, sunt uh, de acord cu cele spuse de dumneavoastră și sunt de acord uh, cu perspectivele uh, viitoare și se pune întrebarea dacă pe viitor, dacă într-adevăr vom mai avea nevoie de, de acești reprezentanți speciali, dacă va fi posibil ca prin intermediul unui asemenea mandat uh, special să putem comunica, de exemplu, cu societatea civilă și mă gândesc acum la ceea, ceea ce se întâmplă în, uh, în Tunisia. Deci, Poate ar trebui să existe un instrument uh, nu, care să nu aibă la dispoziție o structură atât de largă ca în trecut, dar care să fie mai uh, flexibil. Deci, acestea ar fi uh, întrebările mele. În rest, sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Brantner. Acum are cuvântul uh, doamna Muniț. Domnule Președinte, A mí me sorprende un poco la vehemencia de... Mulțumesc. Am fost puțin surprinsă de vehemența cu care i-ați apărat pe reprezentanții speciali. Critic, o criticați pe înalta reprezentantă care nu dorește să prelungească anumite mandate ale reprezentanților speciali. Așa cum spuneați, acesta a fost un instrument util atunci când Uniunea Europeană nu dispunea de alte instrumente reglementare sau speciale, așa cum este cazul astăzi însă prin Serviciul European de Acțiune Externă. Cred că reprezentanții speciali sunt prevăzuți într-adevăr în tratat, dar sunt o reminiscență a mm, abordării interguvernamentale. Iar politica ar trebui să fie una comunitară. Cred că trebuie să reducem la minimum reprezentanții speciali și să utilizăm la maxim Serviciul European de Acțiune Externă, să-l întărim și să-l să-i dăm resursele umane și politice necesare pentru ca uh, el să poată să asume responsabilitățile pe care le aveau până în prezent reprezentanții speciali ai Uniunii Europene. Spuneți, în al doilea rând, că reprezentanții speciali trebuie să fie numiți în caz de conflict cu prioritate. Eu cred că abordarea ar trebui să fie una diferită. Ar trebui să existe reprezentanți sau trimiși speciali cu caracter orizontal, adică nu în caz de conflict, pentru că dispunem de instrumentul de stabilitate și de alte instrumente în, ca- în cadrul uh, politicii externe și de securitate comună, deci există alte instrumente. Însă ar trebui aici să ne preocupăm de aspectul orizontal, de exemplu în domeniul construcției păcii, în domeniul drepturilor omului, adică o abordare bazată pe cooperare, care să se concentreze mai puțin pe conflicte. De asemenea, trebuie redus la minim numărul reprezentanților speciali și trebuie să se spună foarte clar că Serviciul European de Acțiune Externă este cel care asigură serviciile diplomatice ale Uniunii Europene. Și nu putem să-l comparăm cu Națiunile Unite sau cu Secretariatul uh, Națiunilor Unite. Noi dorim să fim un actor complet pe scena internațională și nu o organizație generală care trebuie să rezolve conflicte speci specifice. Lezing. Mulțumesc. Doamna Lezing. Dank. Uh... Vă mulțumesc. Domnule Adebar, în uh, textul dumneavoastră uh, scrieți și v-ați și referi la acest lucru, uh, faptul că în acest moment responsabilă pentru acești trimiși speciali este doamna Ashton. Nu știu exact care sunt consecințele acestui fapt, însă aș dori să vă întreb dacă o consecință nu ar fi că um, problema prerogativelor de control parlamentar asupra uh, reprezentanților speciali este, se, este alta acum. S-a propus ca acești uh, reprezentanți speciali să uh, elaboreze uh, planuri concrete care să fie actualizate în, în mod uh, uh în mod uh, regulat planuri în care să fie inclusă, de exemplu, și uh, posibilitatea unei intervenții militare. Și care este părerea dumneavoastră uh, legată de această strategie, legată de concret? Mulțumim, doamnă Lusing. Acum domnul Lambsdorff are cuvântul. Um. Vă mulțumesc, domnule președinte. Unii colegi s-au referit deja la acest lucru și aș dori să subliniez acest uh, lucru. După părerea mea, instrumentul uh, reprezentanților speciali este un instrument bun. Și părerea mea este diferită de cea a colegei Muniz. Nu se pune întrebarea ori reprezentant special, uh, fie reprezentant social, fie um, serviciul de acțiune externă. Cred că trebuie să rezolvăm acest conflict. Ne confruntăm cu următoarea problemă. Catherine Ashton este un, un, uh, un uh, reprezentant înalt care nu poate să fie peste tot în același timp. Uneori are nevoie um, de o, de, un, de o reprezentare la nivel politic în uh, zone unde se manifestă criză și din punct de vedere în zone unde este nevoie de o prezență orizontală. Întrebarea care se pune acești reprezentanți speciali ar trebui ca în viitor să fie uh, figuri, să fie personalități uh, politice, așa cum se întâmplă cu trimișii speciali ai, al Statelor Unite. După părerea mea, o asemenea ă, soluție ar fi mai logică decât o soluție în care să folosim diplomați. Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare și la acest ă, punct sunt de acord cu doamna Muniz. Desigur, Consiliul numește la propunerea înaltului reprezentant un reprezentant ă, special. Acesta însă trebuie să acționeze în numele Uniunii Europene, nu în numele Consiliului. Însă, această această procedură de, de, numire, de numire de către Consiliu este uh, necesară. Însă, uh, înaltul reprezentant poate să numească proprii, uh, proprii trimiși, proprii reprezentanți, deoarece are prerogativele uh, Uh, necesară pentru acest lucru. Acestea ar fi întrebările mele și în rest sunt de acord uh, cu abordarea de a nu renunța la acest instrument până nu știm exact cu, cu ce uh, putem să îl înlocuim. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Lambsdorff. Între timp a venit vicesecretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Popovski și îl întreb dacă preferă să ia cuvântul acum pentru a-și aduce contribuția la dezbatere sau preferă să o facă după ce invitatul nostru va răspunde la întrebări, ceea ce vă, vă va permite să aveți o idee despre ideile dumnealui pentru că nu i-ați auzit prezentarea inițială. Deci, ce preferiți? Ce preferați? Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu aveți nimic împotriva, aș vrea să vorbesc acum pentru că am citit deja documentul pe care l-a trimis uh, doctorul Adebar. Atunci aveți cuvântul, a spus președintele. Vă mulțumesc că m-ați uh, invitat la discuția de astăzi cu domnul Adebar. Este o dezbatere cât se poate de actuală, așa cum au spus și mulți oratori lucrurile nu sunt atât de negre pe cât par. E vorba despre o discuție în curs de desfășurare între serviciul nostru și statele membre. Vrem să ajungem la soluția sistemică cea mai bună. Dacă ne întoarcem în timp, ne dăm seama că trimișii speciali ai uh, Uniunii Europene au fost văzuți ca niște instrumente în temeiul pilonului 2. Uh, și acum, când există noi competențe ale Uniunii în ce privește politica comună de apărare și de securitate, evident că și pentru trimișii speciali lucrurile trebuie să se schimbă. Acum că avem noul serviciu, putem să-l utilizăm pentru o mulțime de misiuni care țineau de competența trimișilor speciali și a înalților reprezentanți. Un prim uh, scenariu posibil este atunci când șeful delegației uh, sau fostei delegații europene uh, la, um, într-o anumită țară devine acum Uh, reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă și preia și rolul pe care îl avea înainte trimisul special. Așa se întâmplă cu uh, uh, reprezentantele noastre de la Addis Abeba, de la Skopje și din uh, Kabul. O altă posibilitate este să folosim strict numai structurile, serviciile, uh, serviciile european uh, de acțiune. Pentru că avem deja mai mulți uh, directori care au responsabilități pe anumite zone geografice și care ar putea să îndeplinească și munca pe care o făcea înainte trimisul special. Se va putea întâmpla astfel cu acele mandate pentru care doamna Ashton ar dori să nu mai existe o renoire uh, în Moldova și în Asia de Sud. Știți că din punctul de vedere al Serviciului European de Acțiune Externă, e mai bine să nu mai avem numai un trimis special la fața locului și să avem în loc acest uh, director din partea serviciului nostru, pentru că el ar avea un mandat mai extins. Și gândiți-vă că noi avem această uh, legătură, acest cordon umbilical cu Comisia Europeană și atunci, în caz că apare o situație de criză, o situație de conflict într-o anumită regiune, reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă ar putea să Um, acționeze în, cu mai multe mijloace și dintr-o perspectivă mai largă, care să înglobeze și pe cea a Comisiei și pe cea a Consiliului. Să nu uităm și implicațiile de ordin financiar, implicațiile bugetare, care de fapt interesează Parlamentul foarte mult. Dacă s-a tot creat Uh, dacă tot s-a creat Serviciul European de Acțiune Externă, înseamnă că trebuie să folosim potențialul la maxim. Deocamdată, înainte ca serviciul nostru să intre în funcțiune, foloseam pentru trimisii special bugetul uh, um, PESA, dar acum acest lucru nu va mai fi posibil. Va trebui să ne folosim propriul nostru buget. Bineînțeles, trebuie să rezolvăm problemele care apar Uh, acum în februarie cu aceste patru mandate care deja au fost menționate și pentru care, așa cum am mai spus deja, doamna Ashton nu dorește să ceară o renoire și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și în următoarele luni pentru acele mandate care expiră în vară. Dar asta nu înseamnă că nu vor mai exista trimiși speciali. Vom mai putea să avem trimiși speciali la nivel regional. Un exemplu este uh, trimisul pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa. Și trebuie să găsim o soluție ca să vedem compatibilitatea dintre acest trimis regional și șeful delegației uh, noastre de la Pretoria. S-a mai vehiculat și ideea de a avea un reprezentant special, un trimis special pentru toate țările din uh, așa numitul uh, corn al Africii, deci din partea, uh, din um, estul Africii. Care sunt criteriile folosite pentru a ști dacă trebuie numit un trimis special sau nu? În primul rând, dacă vrem să uh, obținem o mai mare vizibilitate pentru politicile europene în uh, regiune și să avem și mai multă coerență a acestor politici, la ultima întâlnire de acum o săptămână, unde uh, doamna Ashton era reprezentată de secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă, Uh, noi am încercat să ne informăm față de uh, situația din uh, regiunile uh, unde actualitatea este cea mai fierbinte, ca să spun astfel. Deci nu uh, vrem să ne rupem de ce se întâmplă pe teren, chiar dacă încă nu suntem uh, prezenți prin Serviciul European de Acțiune Externă. Rămâne și problema resurselor umane, dar ca să concluzionez, ne ocupăm în primul rând de aceste mandate care vor expira în februarie, apoi de mandatele acelor uh, reprezentanți speciali pentru anumite regiuni și apoi vom uh, uh asocia, îi vom asocia pe acești trimiși regionali cu operațiunile care se fac uh, și care sunt deja în curs de desfășurare uh, și care sunt conduse de uh, misiunile europene. Exemplul cel mai bun este Afganistanul, unde trimisul nostru special la fața locului colaborează strâns cu uh, misiunea EUPOL și cu reprezentanții Comisiei la fața locului. Încă o dată, discuțiile, negocierile sunt încă în uh, curs de desfășurare cu statele membre, dar este clar că intenția doamnei Ashton este să folosească acest instrument uh, cât mai bine cu putință și să vedem exact cum putem să creăm această verigă între uh, reprezentanții speciali și Serviciul European de Acțiune Externă pentru ca ei să conlucreze cât mai bine. Vă mulțumim, domnule Popovski, și acum dăm cuvântul pentru uh, răspunsul domnului Adebar. Uh, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observațiile și reacțiile dumneavoastră și pentru prezentarea domnului Popovski. A fost... Este o onoare pentru mine să particip la o discuție la acest nivel. Aș dori să mă refer la trei aspecte esențiale, și anume întrebarea ce sunt, sau, ce sunt acești foști reprezentanți speciali, ce sunt trimiși special și cum pot fi utilizați în contextul actual. În al doilea rând, strategia pe care o are Uniunea Europeană în uh, cazurile de criză și, în cele din urmă, rolul potențial al Parlamentului European. Așa cum spuneați și dumneavoastră, reprezentanții speciali sunt un uh, instrument al tratatului și sunt și un instrument al uh, politicii externe și de securitate comună. Uh, așa a fost timp de multă vreme, dar uh, cum PESC va continua să existe, poate este un motiv bun ca și reprezentanții special să continue să existe. Așa că sunt de acord cu ce spunea uh, domnul Lambsdorff. Cele două aspecte ar trebui să coexiste. Când Vorbim despre, când vorbim așadar despre um, trimișii și despre reprezentanții speciali. Când vorbim însă despre trimișii speciale, aceștia sunt un instrument pe termen mai scurt, care nu sunt neapărat funcționali în zonele de conflict. Este un, o temă diferită. Javier Solana avea de asemenea un anumit număr de reprezentanți personali, care erau membri ai cabinetului său și care aveau un titlu special. Uh, dar nu erau uh, reprezentanți speciali în Uniunii Europene din punct de vedere al tratatului. Așadar, Uniunea Europeană este uh, liberă să numească astfel de um, reprezentanți particulari. Foștii reprezentanți speciali se ocupau de aspecte tematice. De exemplu, nu pot să preconizez uh, un astfel de reprezentant special pentru dreptul omului. Mai degrabă, poate unul s-ar putea ocupa de non-proliferare, dar iarăși este o temă destul de limită. Vor rămâne în cadrul PESC și se vor ocupa așadar de gestionarea crizelor. La sfârșitul anilor 90, uh, la începutul ultimului deceniu, uh, reprezentanții speciali erau mai degrabă o figură politică, însă acest lucru era, a fost destul de greu de menținut. Um, s-a apelat la ambasadori, la reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru că erau mai ușor de mm, gestionat, dacă vreți. Nu aveau o agendă proprie. N-aș vrea să uh, jignesc niciunul din reprezentanții actuali, însă asta mi s-a spus în momentul în care am intervievat uh, colaboratorii pentru scrierea acestui raport. Situația s-ar putea schimba acum, uh, în momentul în care există un serviciu european de acțiune externă, în momentul în care există diplomați uh, și ar fi posibil ca acești reprezentanți speciali să aibă din nou un rol politic, dar tendința din ultimii ani a fost una contrară și s-a dorit o apropiere mai mare a acestora de sistemul diplomatic. Acum, responsabilitatea dublă pentru acești reprezentanți speciali, da, aceasta ar fi o primă opțiune. Așa cum spunea și doamna Brandner, în Bosnia-Herzegovina, în Kosovo, problema nu este deloc ușoară, pentru că e vorba de reprezentanți speciali uh, pe țară și Um, nu ar putea fi și situația lor nu ar putea fi transformată într-una de responsabilitate dublă. Asta depinde de la țară la țară, depinde de um, structura angajamentului Uniunii Europene în locul respectiv și pentru moment, din punct de vedere al Uniunii Europene, există un motiv pentru care aceste mandate trebuie continuate. Dar s-ar putea lucra la această subordonare dublă despre care vorbeam. Acum, strategia mai largă de intervenție care ar trebui să fie cadrul pentru funcționarea acestor reprezentanți speciali, nu am vrut să sugerez ca acești reprezentanți speciali să fie implicați în planificarea acțiunilor militare. Avem deja 11 mandate și trebuie elaborate niște strategii pentru aceste mandate. Trebuie văzut în modul în care acționează ei, și care sunt uh, relațiile de lucru cu aceștia. O astfel de strategie foarte largă care să includă și aspecte de um, prevenire a conflictelor și de mediere a acestora. Deci, un astfel de document, așadar strategic, ar trebui să existe de fiecare dată când apare un nou mandat de reprezentant special. Ceea ce se leagă și de o altă problemă și anume acele mandate care se vor încheia la sfârșitul lunii viitoare, eu nu înțeleg, trebuie să vă spun că nu înțeleg totuși care sunt uh, motivele pentru care aceste mandate trebuie neapărat uh, încheiate, cele patru. Se pare că au fost alese într-un mod eclectic, dacă îți pot spune asta, și am încercat să uh, găsesc niște criterii care să poată raționaliza această discuție. Sigur că există motive pentru încheierea anumitor, anumitor mandate, dar acest lucru ar trebui să se facă în conformitate cu niște reflexii raționale și nu într-un mod ad hoc. Și asta pentru că uh, consecințele sunt visibile. Acum, rolul Parlamentului European, da, Parlamentul European are un rol mai important în ceea ce privește reprezentanții speciali pot exista schimburi de opinii, pot exista audieri înainte ca acești reprezentanți speciali să fie trimiși în zonele respective, în plus față de schimburile de opinii regulate la care reprezentanții speciali pot fi invitați uh, să vină și să vorbească în fața Parlamentului European. Dar ceea ce a câștigat Parlamentul European față de mm, șefii delegațiilor europene ar trebui să fie extins și asupra relațiilor cu reprezentanții speciali. Și acest rol al Parlamentului European este legat și de responsabilitatea pe care o are Lady Ashton în relațiile sale cu Parlamentul și legat și de rolul de supraveghere pe care îl are reprezentantul, înaltul reprezentant asupra acestor reprezentanți speciali. Trebuie văzut modul în care Parlamentul European însuși dorește să-și asume acest rol mai activ și modul în care dorește să contribuie la transferarea acestui instrument al um, reprezentanților speciali într-o sferă mai comunitară, deși vor rămâne într-adevăr un instrument specific al acțiunii interguvernamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Adebar, mulțumesc tuturor. Mulțumesc domnule secretar general adjunct, domnul președinte, și îi dau cuvântul domnului Tenec, care a luat cuvântul, care a dorit să ia cuvântul. Îmi pare rău că nu am putut uh, asista la începutul dezbaterilor și înțeleg rolul reprezentanților special atunci când acționează la nivel regional și când coordonează intervenția Uniunii Europene. Uh, Înțeleg că nu trebuie să fie numai diplomați. Aici pot, pot intra în joc și politicieni sau chiar uh, personalități universitare. Și sprijin, sprijin uh, uh, crearea unui nou post de reprezentant special Uniunii Europene pentru Cornul Africii. pentru a contribui la acțiunea de coordonare a înaltului reprezentant în ceea ce privește combaterea pirateriei, de exemplu. Mă opun abordărilor uh, unice pe țară pentru acești reprezentanți uh, speciali, roluri care acum vor intra în sarcina uh, noilor șefi de delegație. Mulțumesc! Onorevole Bran. Mulțumesc, domnule că Am cerut și doamna Bratner cuvântul. Da, aș avea o întrebare uh, practică. Poate nici dumneavoastră uh, pute, nu puteți să-mi răspundeți. Uh, se leagă de plata șefilor de delegații care îndeplinesc și alte funcții. Primesc două salarii sau ce se întâmplă? Cred că asta mai degrabă este o întrebare pentru domnul Popovski. El este competent. Nu mai degrabă decât domnul uh, Adebayor. Domnul Popovski, ne puteți răspunde? A, până ce caută domnul Popovski datele, dăm contul domnului Adebar. Da, sunt complet de acord cu dumneavoastră, domnule Tano, că avem mai multe argumente în favoarea uh, unui uh, um, reprezentant special la nivelul unei regiuni mai degrabă decât pentru o singură țară, dar uh, ne putem întreba cum poate să fie făcută tranziția între uh, șeful delegației și uh, reprezentantul special. De exemplu, pentru Kosovo, Bosnia și Herțegovina știm că există intenția, dar încă nu s-a făcut această tranziție. În uh, cele două țări menționate, mandatul deja a expirat și asta și din motive bugetare, nu numai strategice. Eu nu pot decât să presupun că uh, înaltul reprezentant a fi vrut să uh, dispară acele mandate care erau numai pentru o anumită țară, dar s-a văzut că nu era adevărat, pentru că printre cele patru mandate pentru care Dunăi nu mai vrea o renoire, sunt și două pentru uh, mandate regionale. Și putem să ne întrebăm dacă un șef al delegației chiar poate să se ocupe de o, o țară în care există un conflict există locuri în care uh, altul reprezentant are un job cu normă întreagă din cauza faptului că acolo este un conflict. Și de multe ori el nici nu are staful necesar pentru a face față acestei uh, uh, munci uh, de-a dreptul covârșitoare și mă întreb dacă doamna Ashton, prin șefii de delegație, va avea uh, mijloacele necesare, financiare sau de resurse umane pentru a face față acestei munci. Mulțumim! Domnule Popovski, poate puteți să ne răspundeți, să ne spuneți cine plătește și cât plătește? Nu pot decât să fac o estimare, nu sunt complet sigur. Șefii de delegație care au o dublă pălărie, ca să spun așa, care sunt în același timp șef de delegație și uh, trimis special, reprezentant special, nu au un salar uh, dublu sau din două surse, ci au numai salarul lor ca uh, șef de delegație. Dacă mă gândesc, de exemplu, la Kosovo, unde avem un reprezentant special care deja are o, o dublă pălărie special pentru Uniunea Europeană și, și pentru o altă instituție internațională și știu că respectivul reprezentant special nu a primit decât uh, salariu uh, din partea noastră, din partea UE. Dar trebuie să verific. Doamna Brandner, vă mulțumesc. Am pus această întrebare pentru că foarte mulți jurnaliști mi-au adresat-o și mie. Bine, spune președintele. Putem să încheiem aici dezbaterea. Mulțumim invitatului nostru, mulțumim colegilor care au pus întrebări. A fost un subiect interesant. Noi nu avem aici decât dreptul să dăm un aviz conform, nu suntem consultați și nu putem să facem recomandări, dar sperăm că am putut să obținem informații cât mai precise Acum suspendăm ședința câteva minute înainte de uh, venirea uh, următorilor doi invitați, domnul David O'Sullivan și domnul uh, ambasador al Rusiei pe lângă UE. Adică Please, colleague, sit down. The, our... Dragi colegi, luați loc ca să putem să ne reluăm lucrările. Invitații noștri au sosit. Avem o ordine de zi în continuare încărcată și avem o întârziere de 5 minute. Avem un schimb de vederi în ce privește negocierile în curs despre noul acord între Uniunea Europeană și Rusia, știți că în toamna anului 2010 au avut loc deja două runde de negocieri între Uniunea Europeană și Rusia. Iată de ce ni s-a părut oportun un schimb de opinii pentru ca Comisia noastră de afaceri externe se poate să fie informată despre cum avansează aceste negocieri în temeiul acordului politic interinstituțional și al uh, tratatului de la Lisabona. Deci Parlamentul nostru trebuie să fie implicat în aceste negocieri. Îi dau cuvântul domnului David O'Sullivan, care reprezintă Serviciul European de Acțiune Externă și apoi voi da cuvântul domnului ambasador Vladimir Kishov. Vă rog, domnule ambasador. Domnule președinte, vă mulțumesc. Și doresc să spun, dar acesta prima dată când uh, vin în uh, Parlament în uh, noua calitate, doresc să spun că mă bucur acest lucru și doresc să spun că în altul reprezentant s-a angajat și a promis să există un contact și o colaborare strânsă cu Parlamentul European, indiferent de responsabilitățile mele. Um, eu voi fi întotdeauna la dispoziția acestei comisii pentru orice informații sau clarificări de care aveți dumneavoastră nevoie. Deci mă bucură um, colaborarea cu, acest, cu această comisie, la fel cum am avut o, o colaborare foarte bună cu Comisia um, pentru Comerț. În această uh, dimineață sunt încă cu un uh, picior în uh, activitatea pe, activitatea pe care o am în uh, comisie, pe care am avut-o în comisie. Acum am o nouă uh, sarcină de la 1 ianuarie și reprezint uh, Serviciul de Acțiune Externă. Mă bucură că am această posibilitate de a vă informa din perspectiva Serviciului de Acțiune Externă um, asupra uh, acestor doi ani de negocieri. Pentru noi este vorba de, de negocieri foarte importante pentru obținerea unui acord foarte important. Știți că au fost inițiate aceste negocieri în anul 2008, au avut deja loc uh, două, două runde de negocieri. Pot să vă spun că există vești bune și vești mai puțin bune. Am uh, am uh, realizat anumite progrese, însă cred că vestea mai puțin bună este că nu am putut să avansăm pe cât ne-am fi dorit în uh, domeniul uh, investițiilor și schimbărilor comerciale și ne-am dorit să avansăm mai mult, să recuperăm terenul pierdut pentru a ajunge la o concluzie în cele din urmă. Știți că obiectivele noastre sunt, în primul rând, să avem un, uh, un acord de parteneriat și de cooperare puternic care va aduce o valoare adăugată acordului existent și ne dorim să um, obținem uh, mai multe lucruri decât uh, există în acest moment pe baza acordurilor existente și um, ne dorim să actualizăm acest acord de parteneriat Suntem convinși că un nou uh, acord fără uh, prevederi substanțiale în ceea ce privește uh, energia și schimburile comerciale nu reprezintă o opțiune pentru noi. Mă bucură progresele care s-au manifestat în cadrul negocierilor Rusiei de a adera la Organizația Mondială a Comerțului și sperăm că acestea se vor încheia cât mai rapid. Rămâne un lucru uh, deschis legat de implicațiile concrete, precise pentru, uh, uni- pentru aspectele vamale în urma acestor negocieri bilaterale și urmărim îndeaproape negocierile Rusiei de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Un alt lucru Uh, important pentru noi este uh, respectul uh, drepturilor omului și a instituțiilor democratice. Acesta trebuie să fie o parte integrantă a acestui acord. O încălcare acestuia, acestora vor duce la suspendarea acestui acord. Drepturile omului trebuie să fie incluse în acest acord. Nu trebuie să uităm că în uh, acordul de parteneriat și cooperare, aceste aspecte sunt uh, menționate la articolul 2. Și desigur nu dorim să scădem standardele noastre într-un viitor acord. Nu doresc să mă refer la foarte multe detalii, însă aș dori să mă refer la negocierile care au avut loc în patru grupuri de muncă unul pentru libertate, securitate și uh, justiție, uh, aspecte economice și educație, edu, educație și cultură. Aș, putea să, aș dori să vă spun ce se întâmplă în fiecare din aceste grupuri. Când ne-am uh, întâlnit în decembrie, domnul ambasador și cu mine am uh, făcut uh, progrese în domeniul dialogului politic, securitatea externă și um, în domeniul libertate, justiție. Și am elaborat, suntem avansați în ceea ce privește elaborarea unor texte concrete, am discutat pe marginea armelor de mici dimen- de dimensiuni și sunt, suntem aproape de încheierea uh, părții legate de uh, armele de distrugere în masă. Însă ne-am pus de acord asupra uh, principiilor în acest domeniu. Ne dorim să se facă o referință la drepturile omului, la respectarea statului de drept și domnul ambasador, desigur, vă va prezenta poziția dânsului. Rusia are rezervări legate de faptul de a considera uh, democrația ca un uh, principiu și are rezerve la uh, referințe, la prea multe referințe la drepturile omului. Acest acord însă trebuie să um, respecte formulările existente deja în acordurile între Uniunea Europeană și Rusia. Rusia își dorește ca securitatea să fie uh, pusă în uh, legătură cu alte cuvinte de egalitate și așa mai departe. Nu știu dacă acest lucru este necesar într-un text legal. Am înregistrat progrese și în uh, grupul pe justiție, um, am închis anumite capitole pozițiile uh, sunt apropiate în ceea ce privește uh, criminalitatea organizată, există încă diferențe în ceea ce privește combaterea traficului de uh, droguri, aspecte legate de azil, cooperare juridică și principiile generale ale statului de drept și respectarea drepturilor, drepturilor omului. Există și aspectul între um, între legătura cu uh, problema vizelor. Există un calendar separat, însă dacă se vor face progrese în acest domeniu, acest lucru va fi reflectat în acordul final. În ceea ce privește cooperarea economică, am uh, făcut progrese foarte mari, am închis uh, 11 capitole până acum, Um, ceea ce privește statistică, dezvoltare rurală și așa mai departe. Continuăm negocierile pe patru alte capitole și vom discuta alte articole de cooperare în momentul în care uh, am clarificat prevederile în ceea ce privește investițiile orizontale. Și este domeniul care ridică cele mai mari dificultăți în acest moment. Anul uh, trecut, în iunie, uh, v-am uh, informat că avem deja prima șarjă de, pre, de prevederi care se reflectă care se referă la drepturi intelectuale, aspecte de transparență și lucrurile au evoluat, desigur, din iulie 2010. Nu am primit reacția substanțială pe care o așteptam din partea partenerilor de negociere din Rusia și am avut pur și simplu niște schimburi inițiale până în acest moment. Ne-am în penultima rundă de negocieri ne-am pus de acord că trebuie să creăm un grup uh, provizoriu, grup care s-a întâlnit de două ori până la ultima rundă, însă, din păcate, nu am realizat foarte multe progrese și același lucru este valabil și uh, pentru ultima întâlnire a grupului economic din 16 decembrie. Deci este o zonă la care trebuie să muncim mai mult și împreună cu domnul ambasador am ajuns uh, la aceeași părere că trebuie să uh, accelerăm negocierile în ceea ce privește acest uh, domeniu. Următoarea întâlnire a grupului economic este programată deja pe data de 4 februarie și uh, vor avea două întâlniri, vor avea loc două întâlniri ale grupului provizoriu înainte de această întâlnire două lucruri finale. Există progres în ceea ce privește cultura și educația. În ceea ce privește cultura, există diferențe uh, legate de uh, diversitatea culturală și de um, returnarea bunurilor culturale și va, încercăm să găsim soluții în acest domeniu. În ceea ce privește cercetarea, am uh, trimis o invitație formală Rusiei pentru a începe uh, discuțiile formale de asociere la, a Rusiei la programele de cercetare a Uniunii Europene. Aceste aspecte vor fi discutate în contextul uh, noului acord. Până acum nu există un răspuns oficial, însă există o scrisoare adresa, adresată uh, Comisiei în care se spune că guvernul uh, uh, rus a acceptat invitația de a începe negocierile și sperăm că aceste discuții vor fi inițiate în cadrul uh, negocierilor pentru noul acord, desigur cât mai curând posibil. Deci, domnule președinte, domnilor și domnilor, există aspecte pozitive, am făcut progrese, însă nu în toate domeniile și trebuie să recuperăm teren în uh, domeniul uh, schimburilor comerciale și investițiilor pentru a ne asigura că pe toate fronturile înaintăm și, desigur, ne dorim ca aceste negocieri să fie încununate de succes. Putem uh, face acest lucru doar dacă depunem acest efort suplimentar în domeniul schimburilor comerciale și investițiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din suflet domnule David O'Sullivan. Acum așa să dau cuvântul domnului ambasador, care este negociator șef și ambasador al Rusiei pe lângă Uniunea Europeană. Vreau să vă informez că ieri am păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la aeroportul de Modedovo și vă exprimăm condoleanțe în numele uh, nostru a tuturor și ne exprimăm solidaritatea față de poporul rus uh, pentru acest eveniment tragic și ne exprimăm protestul față de această barbarie care ne motivează și mai mult să încercăm să găsim o soluție politică pentru diversele conflicte care uh, afectează Caucazul și condamnăm cu fermitate aceste acte barbare și violente. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați exprimat solidaritatea pentru, cu victimele acestui atac barbar care a avut loc alaltă ieri. De asemenea, vreau să vă adresez mulțumiri că îmi dați ocazia să mă adresez membrilor Comisiei AFET din Parlamentul European, astfel încât să pot să îmi exprim punctul de vedere despre acordul care este în curs de negociere. Și cred că co negociatorul meu, David O'Sullivan, merită și el mulțumiri pentru faptul că a prezentat atât uh, succesele cât și uh, lacunele. Nu s-a aștepta nimeni să fie un proces de negociere ușor. La început, aș vrea să evidențiez uh, pe ce fundal au început aceste negocieri. Se vorbește despre noul acord între UE uh, și Rusia, dar este numai un titlu provizoriu. Vom vedea care va fi titlul final atunci când și textul va fi finalizat. Ne doream să avem un acord comprehensibil care să înlocuiască acordul de parteneriat și asociere semnat în 1994 și a intrat în vigoare în anul 2007 și care a fost extins de la an la an în mod automat și va continua să fie renoit atâta timp cât una dintre cele două părți nu își va exprima dorința de a-i pune capăt. Înainte ca liderii noștri să fi hotărât să lanseze aceste negocieri, am studiat toate opțiunile pe care le aveam la dispoziție și ne-am inspirat și din uh, relațiile pe care UE le are cu alți parteneri mari, precum uh, Statele Unite ale Americii, Japonia, Norvegia. Concluziile la care am ajuns erau că pentru Rusia ar fi cel mai bine să se încheie un nou acord care să acopere cât mai multe domenii cu putință. Am avut o primă întâlnire în 2005 în care ne-am exprimat această dorință și guvernul rus m-a l-a numit pe subsemnatul în funcția de negociator deja în anul 2006, dar Uniunea Europeană a avut nevoie de mult mai mult timp pentru a, a numi negociatorul, echipa de negociere și, prin urmare, nu am putut să începem negocierile propriu-zise decât în iulie 2008. Care este rațiunea din spatele acestui acord cât mai uh, comprehensibil? O să vedeți și dumneavoastră dacă vă gândiți ce mult s-a schimbat Rusia din 1994 până în prezent și Uniunea Europeană, de asemenea, s-a schimbat. Existau multe domenii de cooperare care nu făceau parte din domeniul de acoperire al acordului de uh, parteneria și asociere. În 1994 nu exista politica europeană de securitate și apărare, deci acum se deschidea această posibilitate de cooperare în domeniul securității. Apoi, schimburile comerciale s-au schimbat. Apoi, Cine și-ar fi închipuit că Rusia și Uniunea Europeană uh, și-ar uh, reuni forțele pentru a lupta împotriva piraților din Somalia? Deci, scopul acestui nou acord este să facem un salt calitativ și să avem un temei juridic mai solid pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Deci trebuie să fie un acord cu o importanță strategică, un acord vizionar și care să aibă un caracter obligatoriu. Este un alt motiv pentru care uh, vorbim în fața Comisiei dumneavoastră, deoarece Parlamentul European, împreună cu Parlamentul Rus, va trebui să ratifice rezultatul muncii noastre. Înainte de lansarea negocierilor uh, în 2008, s-a făcut o declarație comună de către liderii Rusiei și a Uniunii Europene, în care se spunea că noul acord trebuie să acopere toate domeniile de cooperare, inclusiv uh, um, tot ceea ce era indicat în foaia de parcurs pentru cooperarea spațială și se dorea includerea acordurilor deja existente, dar care aveau un caracter sectorial. Cele două părți nu au intenția să facă un uh, document uh, exhaustiv, ci mai degrabă să aibă o bază, o temelie la care încetul cu încetul să se poată adăuga alte cărămizi pe măsură ce evoluează uh, relațiile noastre. Și ne-am ocupat și de toate prevederile uh, pentru funcționarea instituțională, astfel încât acest acord să poată să fie pus în aplicare în mod eficient. Eu cred că rezultatele ultimelor runde de negocieri sunt pe ansamblu pozitive. Așa cum v-am mai spus, nimeni nu s-a așteptat să fie un proces simplu și nici să, nu, să fie un proces rapid. Trebuie să subliniem faptul că nu ne-am fixat un termen limită arbi, fixat în mod arbitrar. Nu avem această presiune. Vrem să ne fixăm, ne concentrăm asupra calității și nu asupra cantității. Acum, dacă îmi dați voi, am să vorbesc puțin despre rezultatul negocierilor din cele patru grupuri de lucru. Aspectele legate de comerț și de schimb, de investiții, sunt, uh, ca să spun așa, punctul cel mai dificil. Cu atât mai mult cu cât trebuie să definim clar limita dintre acordul de bază și acordurile preferențiale uh, pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a investițiilor care vor fi eventual încheiate pe viitor. Am plecat și de la prezumția că noul acord va fi încheiat între membrii ai uh, OMC. Ori, aderarea noastră la Organizația Mondială a Comerțului este o negociere complet separată, cu un ritm Uh, separat. Cred că o să intrăm și în cartea recordurilor pentru că uh, deja negociem de șapte ani de zile. Uh, negocierile noastre au durat mai mult decât cele ale chinezilor. Dar să sperăm că acordul va fi finalizat uh, peste câteva luni și nu peste încă alți câțiva ani. Mă bucur să vă anunț că pe 7 decembrie s-a semnat uh, un memorandum de înțelegere, 7 decembrie 2010, și a fost parafat de summitul Uniunea Europeană-Rusia în aceeași zi și s-a va vorbit despre faptul că acest acord va trebui să se semneze între Uniunea Europeană și uh, Rusia atunci când Rusia va fi devenit uh, membră cu dreptul de pline a OMC. Bineînțeles, partea proastă cu OMC-ul, între ghilimele fiind spus, este că acolo mai sunt și alte țări membre, nu numai uh, Rusia și Uniunea Europeană. Consider că aceste negocieri au făcut un progres constant. Trebuie de fiecare dată să ne asigurăm că ambele părți sunt pregătite uh, să facă compromisuri și au voința politică de a face progrese. Și știu că pe viitor mandatul de negociere uh, va fi transferat de la Comisie la Serviciul European de Acțiune externe. Și sper că echipa de negociere de partea europeană are spațiu necesar de manevră pentru a conchide aceste negocieri de fapt, un element care a tot bântuit aceste negocieri de la bun început a fost tocmai faptul că s-a tot schimbat partenerul de dialog din partea europeană. David este deja al patrulea uh, interlocutor pe care l-am. Tot îi pierd pe partenerii mei. Sper ca el să rămână ceva mai mult timp. Apoi, Cred că ar trebui să nu facem pași pripiți care ar risca să pună sub semnul întrebării întregul proces de negociere. Trebuie să respectăm această idee că vrem un acord uh, care să uh, țină cont de cât mai multe domenii și să nu acordăm prea multă importanță uh, problemelor care pot să apară într-un domeniu sau altul al negocierii. Nu ar trebui să ne împiedicăm de aceste probleme uh, pentru a bloca uh, tot restul uh, pistelor de negociere. Sunt convins că vom avea un adevărat acord de o importanță strategică pentru uh, relațiile noastre bilaterale și important pentru relațiile pe termen lung. Mulțumim, domnule ambasador. Începem dezbaterea cu intervenția domnului Severin, care este raportorul nostru asupra acestui acord. Aveți trei minute. Mulțumesc. Cred că trebuie și eu să-mi exprim condolențele și regretul în fața poporului rus și al Rusiei care se confruntă cu astfel de acte de terorism. Și sunt singur că domnul ambasador uh, va transmite aceste condolențe și compatrioților săi. Doresc de asemenea să mulțumesc celor doi oaspeți de astăzi pentru munca pe care au realizat-o deja și pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Cu siguranță au fost foarte multe informații și salut transparența, chiar și în cadrul diplomatic, a acestor mesaje. Și cred că avem nevoie de puțin timp pentru a digera toate aceste mesaje, pentru a avea o reacție adecvată. Totuși, trebuie să spun că uh, nimic nu ar reprezenta aici un punct uh, pur tehnic în aceste negocieri. Totul este pur politic și dar avem de-a face cu un efort foarte important de a pregăti un cadru strategic din punct de vedere juridic pentru un parteneriat pe termen lung, un parteneriat global cu un actor european și mondial de uh, importanță, de extremă importanță cum este Rusia. Cred că trebuie incluse aici angajamente obligatorii în toate domeniile posibile de parteneriat. Trebuie inclus un dialog politic pe toate domeniile de interes comune, inclusiv democrația, drepturile omului, statul de drept, uh, E nevoie de un dialog în domeniul securității, al combaterii terorismului, relațiilor cu Iran, Afganistan, stabilitatea în Asia Centrală, rezolvarea situațiilor de conflict în zonele de vecinătate, în domeniul justiției, securității, cum ar fi facilitarea vizelor, întărirea mobilității studenților, cercetătorilor, artiștilor, cooperarea economică și aici Uh, intervine problema aderării Rusiei la OMC, investițiile strategice și energia. Pentru a reuși în toate aceste domenii, cred că acest proces îndelungat de negociere trebuie să se bucure în continuare de încrederea reciprocă între parteneri. Încrederea este foarte importantă și orice slăbi, slăbire a climatului de încredere ar face lucrurile și mai dificile. Și cred de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să ofere garanții mai clare, mai puternice Rusiei. Trebuie să o convingem că este mai bine să aibă relații puternice cu Uniunea Europeană decât cu fiecare stat membru în mod separat, pentru că Uniunea Europeană trebuie percepută ca un partener cel puțin la fel de fiabil ca fiecare stat membru la rândul său. Și câteva întrebări foarte rapide legate de aderarea la OMC. Anumite aspecte bilaterale au fost deja rezolvate, se pare, dar există pericolul ca alte state să intervină într-un mod mai puțin pozitiv în acest proces și cred că aderarea Rusiei nu este numai de, pentru, în interesul Rusiei, ci și în interesul Europei și atunci, domnule O'Sullivan, poate ați putea să ne dați câteva informații legate de modul în care am putea uh, sprijini acest proces utilizându-ne relațiile pe care le avem cu țările terțe. Și problema vizelor, o problemă foarte delicată, poate domnul ambasador ne-ar putea da mai multe detalii despre această problemă și despre motivele pentru care progresele sunt atât de uh, uh, lente. Și acum o altă întrebare. Ce așteaptă Rusia de la Uniunea Europeană în vederea modernizării Uh, Rusiei, pentru că uh, este o, uh, un demers extrem de important pentru binele țării și pentru binele nostru și în ce mod definește Uniunea Europeană modernizarea, un aspect multilateral, dacă pot să spun așa. Mulțumesc! Grazie, onorevole Severin. La parola al Domnule Severin, are contul domnul Sala Franca pentru două minute. Președinte, grazie también al señor Sullivan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sullivan pentru această prezentare extrem de originală și vreau să vă felicit, domnule O'Sullivan, pentru noile responsabilități pe care le-ați, uh, le ocupați în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Cred că responsabilitățile pe care le-ați îndeplinit deja vă acordă o credibilitate crescută în noua dumneavoastră funcție. Mulțumesc în numele PPE și domnului ambasador care trebuie să știe că am uh, avut un moment de reculegere ieri și că ne alăturăm cu toții condoleanțelor exprimate. Noul acord presupune așadar un salt calitativ în calitate de în, în, în această asociere, îmi scuze, trebuie să se fondeze pe niște valori uh, extrem de importante, dreptul omului, de exemplu. Este o clauză reciprocă aici, pentru că ea trebuie să fie respectată de către ambele părți. Și am uh, ascultat cu mare satisfacție ce spunea domnul O'Sullivan în acest domeniu. A doua întrebare, a doua problemă, întârzierile care s-au um, înregistrat în negocierile legate de aspectele comerciale și de investiții. Un lucru destul de contradictor având în vedere procesul paralel de integrare în OMC și aș dori să, am, să aflu de ce s-a înregistrat această întârziere. Domnul Severin spunea că acest acord este profund politic. Și aș dori să vă pun următoarea întrebare. În cadrul general al noii strategii al Alianței Nord-Atlantice adoptat la Lisabona, unde Rusia este considerată nu ca un rival, ci ca un asociat, ca un partener, ei bine, în acest cadru așadar, cum care ar putea fi influența asupra contextului general și care ar fi posibilitatea de avansare mai rapidă a capitolelor esențiale privind securitatea. Domnul O'Sullivan a vorbit despre zone subiacente mai degrabă decât uh, zone de vecinătate. Totuși există o politică de vecinătate foarte bine stabilită și aș dori să aflu care este părerea pe care o aveți asupra vizelor. Se pare că ar trebui să existe un acord separat, însă care sunt uh, experiențele în acest sens. Uh, rușii au cerut un număr dublu de vize față de cetățenii europeni, dar aș vrea să aflu mai multe detalii și văd că nu mai am timp, uh, pentru că voiam să vorbesc și despre criza din Georgia. Și mă întreb care sunt uh, proiectele în cadrul acestei negocieri. Sperăm că domnul O'Sullivan va putea să ajungă la încheierea acestui tratat. Mulțumesc, până domnul președinte. Doamna Oman Reuten. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă spun în că sunt de acord cu afirmațiile dumneavoastră, domnule președinte, și cu afirmațiile colegului Salafranca. În ceea ce privește acordul de parteneriat și de cooperare, cred că trebuie, în primul rând, să existe un spațiu comun, apoi am creat un spațiu comun de modernizare, adică un parteneriat de modernizare și suntem totuși în continuare îngrijorați de această problemă a acordului de parteneriat. Totuși am impresia că atât spațiile comune cât și agenda modernizării ne împiedică să avansăm cu adevărat în ceea ce privește acordul de parteneriat și cooperare și regret profund acest lucru. Pentru că, până la urmă, acest acord de parteneriat și cooperare este important nu numai pentru noi, dar și pentru Rusia. Și permiteți-mi să mai adaug ceva. Din punctul meu de vedere, Rusia spune că negocierile trebuie accelerate, iar Europa spune nu, mai sunt niște elemente importante care trebuie și ele incluse. Uh, și aici intră aspectele comerciale. Și atunci, personal, am senzația că lucrurile nu sunt chiar atât de reciproce pe cât ar trebui. Și încă o observație. Deci ce se întâmplă până la urmă cu OMC-ul? Ce se întâmplă cu influența Kazahstanului și a, Be- și a Belarusului asupra negocierilor în curs? Și ultima întrebare, legată de modernizare. Atunci când vorbim despre modernizare, sigur că vorbim și despre democratizare și totuși foarte des Medvedev critică foarte mm, mult problemele de corupție care continuă să existe în Rusia, dar dacă ne uităm la uh, Uh, evenimentele recente, la manifestații, vedem că progresele în materie de modernizare sunt destul de mm, îndoielnice. Și atunci aș vrea să vă întreb, domnule ambasador, care este cu adevărat agenda modernizării în Rusia? Mulțumesc, mulțumesc. Are cuvântul doamna Oilan, două minute. Press our sincere... Mulțumesc, domnule președinte, și eu adresez condolențele noastre sincere Rusiei și poporului rus, precum și simpatia noastră față de cei care au avut de suferit și față de întreaga națiune. Ca și ceilalți colegi care s-au exprimat deja, și eu am o întrebare pentru domnul O'Sullivan în legătură cu actualele negocieri. Mă bucur să văd progresele înregistrate, mă bucur să văd că Rusia este un partener strategic și este nevoie de acest progres pentru că este în interesul Uniunii Europene, de asemenea. Dar așa cum spuneau și ceilalți colegi, negocierile legate de parteneriatul care trebuie să se bazeze pe niște valori comune, am și eu o întrebare. am uh, văzut că valorile pot fi foarte diferite. Valorile care vin din partea Rusiei. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima lună, există multe exemple în care putem vedea acest lucru. Începând cu procesele și manipularea verdictelor în aceste procese, manipularea sistemului judiciar care este criticat de foarte multe organizații um, internaționale de drepturi ale, om, ale omului. Procesul lui Khodorkovsky, de asemenea, arestările care nu sunt fondate uh, și multe alte exemple. Luna trecută am discutat în plenară despre posibilele sancțiuni de interzicere a vizelor în, pentru înalți oficiali ruși care au fost implicați în cazul domnului Malnitski și aceeași problemă a fost ridicată și în Comisia Drepturilor Omului pentru uh, tot ceea ce privește procesul domnului Kodorkovski. Și atunci vă rog să ne spuneți în ce mod Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă poate negocia în acest gen de atmosferă și totuși cum se poate face ceva pentru a se îmbunătăți situația din Rusia. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Schulz. Două minute. Will und kann mich nur den Doresc să mă alătur și eu exprimării condoleanțelor pentru victimele atacului terorist din Moscova. Acest lucru arată că avem aceleași interese de uh, securitate și uh, avem și aceleași uh, valori, deși uh, există probleme în cadrul acestor negocieri. Vă întreb, domnule uh, ambasador uh, Cihov, cum doriți să abordați această și să, să puneți capăt acestei spirale de violență și contraviolență, dacă de fiecare dată după un asemenea atac uh, terorist uh, se răspunde prin amenințări cu violență. O altă întrebare adresată domnului O'Sullivan E posibil că să existe nu doar o schimbare constantă de negociator, ci și o uh, schimbare de concepte. Um, s-au schimbat uh, conceptele încă din anul, 2000, din anul 2001. Sunt uh, incluse și negocieri sectoriale sau nu. Deci, nu înțeleg de, de ce să folosesc de fiecare dată concepte diferite. O altă întrebare adresată domnului Cihov. Uniunea Europeană a propus uh, crearea unui uh, forum de dialog uh, social pentru a instituționaliza acest dialog social și nu am auzit din partea Rusiei dacă guvernul rus dorește să sprijine acest proces sau nu. Mulțumim, domnule Schulz domnul Tanoc pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În numele conservatorilor și reformatorilor aș vrea să-l felicit pe domnul David O'Sullivan pentru numirea în această funcție și să-mi exprim condoleanțele sincere pentru pierderile suferite în urma atacului terorist de la uh, aeroportul din uh, Moscova. Rusia este o țară mare și Uniunea Europeană trebuie să-și definească bine interesele strategice față de acest mare partener, inclusiv în încheierea acestui acord și am avut uh, senzația că după intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona, Rusia și-a dat seama că Uniunea Europeană poate să fie un partener important în ce privește politica externă și de securitate. Dar eu sunt în continuare îngrijorat de respectarea libertăților fundamentale în țara dumneavoastră, libertatea presei, libertatea de a avea dreptul la un proces echitabil și sunt îngrijorat de faptul că nu sunt extradați fugitivii, uh, uh, cei care au dat bir cu fugitivii ca să nu fie judecați în Regatul Unit, dar asta haideți să spunem că este o chestiune bilaterală. Știu că aveți multe resurse naturale, dar pe de altă parte uh, uh, vă bazați mult prea mult pe veniturile din exploatarea resurselor naturale și s-ar putea să aveți probleme dacă nu vă diversificați sursele de venit, mai ales având în vedere criza demografică. Dar noi avem nevoie de cooperarea dumneavoastră, mai ales în Balcanii de Vest sau uh, în ce privește Corea de Nord. Negociați aderarea la um, um, OMC Uh, și pot să vă spun că uh, noi ne-am bucurat dacă vi s-ar da și o facilitare pentru eliberarea de vize, pentru că ne-ar place să vedem mai mulți uh, turiști ruși care își fac cumpărăturile la Harrods, la Londra. Noi ne gândim și la cetățenii georgeni, ne gândim la faptul că nu acceptați observatori europeni în Georgia și în republicile autoproclamate din Osetia de Sud și Abhazia. Apoi, Rusia, Rusia nu vrea să ratifice Carta Energiei, ceea ce înseamnă că încă nu sunteți de acord cu acest concept de, uh, uh, de um, comerț bilateral și fără niciun fel de uh, intermediar între Rusia și Uniunea Europeană. Ar fi bine dacă guvernul dumneavoastră ar accepta să semneze această carte și protocolele adiționale și să o ratifice astfel încât să existe un acces mai uh, larg și nerestricționat la uh, gazul care uh, circulă prin conductele Gazprom. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum are cuvântul domnul Angurakis pentru două minute. Mulțumesc. mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi uh, exprim în numele grupului uh, politic și în numele partidului meu uh, condoleanțele poporului rus și să mă refer la o temă care ne interesează pe noi foarte mult. S-a discutat foarte mult, s-au discutat foarte mult drepturile omului. Și vreau să atrag atenția că nu înțeleg ideologia agresivă hotărâtă de organizația NATO. Această ideologie este îndreptată împotriva întregii lumi și nu este uh, acceptată până acest moment de parlamentele naționale. Cred că ar trebui să punem uh, mai uh, puțin accentul pe drepturile omului în Rusia, deoarece și noi în Uniunea Europeană avem probleme cu drepturile omului. Haideți însă să revenim la temele actuale. Aș avea o întrebare concretă pentru ambasadorul Rusiei. Ce s-a schimbat în mod concret în ceea ce privește scutul antirachetă al NATO și mă întreb dacă Rusia și-a modificat uh, atitudinea uh, în legătură cu acest subiect. Aș dori să vă aduc aminte că Rusia și lucrătorii, în general, au avut o atitudine și o reacție negativă la planurile de constituire a acestui plan antirachetă, însă acestea nu s-au schimbat până în acest moment. Mulțumim, domnule Angurakis, ca să ne respectăm timpul care ne-a rămas la dispoziție, sunt obligat să reduc acum timpul de vorbire a următorilor oratori ca să aibă timp și invitații noștri să răspundă. Deci, acum numai un minut, domnul Petele. Iskreno se pridružujem izrazom sožalja. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, mă alătur condolențelor exprimate față de moartea unor victime nevinovate. Membrii delegației uh, parlamentare Uh, pentru relațiile cu Rusia. Am sperat data trecută că era ultima ocazie în care comemoram astfel de evenimente tragice, însă din păcate nu a fost cazul. Este clar că trebuie să fim de acord să ne uh, unim eforturile pe toate fronturile pentru a putea obține un echilibru. În acest cadru se vorbește despre liberalizare și președintele Rusiei a spus că este convins că este nevoie de o modernizare de ansamblu a societății ruse eu însumi, în calitate de membru al delegației parlamentare, pot să vă împărtășesc uh, din experiența proprie. Trebuie să vorbim în mod deschis. Uneori aceste negocieri pot fi dificile, dar intrăm și în subiecte tabu care pot și de, deosebit de spinoase. Însă, numai prin intermediul acestui tip de negocieri vom putea pune bazele unor acorduri între noi. Așadar, cei doi negociatori șefi, pentru cei doi negociatori șefi, am următoarea întrebare. Cum estimați progresele care au fost făcute pe această cale a modernizării? Cred că Tocmai de această modernizare depinde succesul negocierilor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Uh, Iaconsari, un minut. Arvoisa puheenjohtaja, onnittelut. Domnule președinte, am felicit uh, această abordare calitativă în ceea ce privește încheierea unui acord. S-au uh, schimbat uh, foarte multe lucruri în uh, societatea civilă din Rusia. Aș dori să mă refer la o temă specifică care um, este foarte importantă pentru dezbaterea din uh, societatea civilă, reciprocitatea cetățenii din Rusia cumpără proprietăți în statele europene, pe de altă parte, europenii au dificultăți de a cumpăra proprietăți și clădiri în Rusia. Și în Finlanda am văzut uh, foarte clar acest uh, fenomen și această problemă. Și de aceea doresc să adresez această întrebare atât domnului uh, Sullivan cât și domnului ambas- ambasador. Poate ați putea discuta mai mult acest aspect al reciprocității și care este uh, părerea dumneavoastră. Mulțumesc domnului, doamnei Cosari. Domnul Madlener, un minut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să îmi exprim și eu uh, condolențele în numele uh, partidului meu pentru victimele atacului terorist de pe aeroportul din Moscova. Mă bucur, uh, mă bucur faptul că după sfârșitul războiului rece am ajuns la o situație în care există o încredere între, între europeni și Rusia. Europa are nevoie de Rusia și Rusia are nevoie de Europa și doresc să-i încurajez pe cei doi negocieri pentru încheierea acestui acord. O, un, o remarcă în ceea ce privește combaterea um, terorismului uh, și extremismului uh, islamic și noi în Olanda avem uh, probleme cu această ideologie care nu poate fi împăcată cu civilizația occidentală. Și am dorit pur și simplu să exprim acest lucru și doresc să-mi exprim îngrijorarea în numele Olandei în ceea ce privește regimul din Iran, care reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare. Sper că Europa și uh, Rusia vor acționa împreună împotriva re- regimului din uh, Iran. Are cuvântul doamna Nicolaiu. Domnule președinte, fără îndoială că va trebui să privilegiem calitatea, însă nu cred că trebuie să ignorăm factorul timp într-o lume în schimbare, pentru că s-ar putea ca atunci când vom închide aceste negocieri, realitatea din acord să nu mai răspundă necesităților unei realități din viață. N-aș vrea să parafrazăm ceea ce spunea Talleyrand despre Congresul de la Paris, că mai mult dansează decât înaintează, dar cred că va trebui să găsim soluții, să cogestionăm marile probleme cu care ne confruntăm. Am două întrebări punctuale. Care este uh, viziunea ambilor negociatori cu privire la cooperarea în materie de agricultură? Uh, și o a doua întrebare care s-a mai pus într-o formă sau alta cu privire la modul în care putem coopera pentru prevenirea și combaterea terorismului, care, iată, continuă să fie o amenințare globală. Grazie, onorevole Nicolai. Mulțumim, doamnei Nicolai. Acum are cuvântul uh, doamna Vaidere pentru un minut. Uh, dear colleagues, I would like to express my stimați colegi, doresc să le... Tragic event in Domodedovo. Thanks to both ambassadors. Um, doresc să-mi exprim și eu condoleanțele pentru cele întâmplate în uh, Rusia. Um, întrebările pe care aș, aș fi dorit să le pun eu au fost puse deja și de aceea o să mă adresez direct domnului O'Sullivan în legătură cu uh, facilitarea uh, vizelor. Acest regim există deja, deja de câțiva ani. Uh, și doresc să întreb dacă Comisia a analizat deja această perioadă și um, care este situația. Am uh, obținut uh, rezultatele dorite în urma acestei uh, ușurări a, vi- a vizitelor și care ar fi acestea. Există un echilibru între cetățenii ruși care vizitează Europa și cetățenii europeni care vizitează Rusia, deoarece statisticile rusești arată că există un mare dezechilibru. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnei Vaidere și dăm domnului Kirilov cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă se poate, pentru că deja v-au fost adresate nenumărate întrebări, să ne concentrăm și asupra conflictelor înghețate. Am înțeles că nu sunteți de acord cu o politică comună de vecinătate, dar nu putem să ignorăm aceste conflicte înghețate care ne afectează profund relațiile. Și aș vrea să mă asigur că aveți măcar dorința de a coopera mai strâns pentru a rezolva măcar câteva din aceste conflicte, că e vorba despre Transnistria sau despre uh, Georgia. Grazie, onorevole. Mulțumim, domnule Kirilov. Aș vrea să acord câte 10 minute fiecăruia dintre invitații noștri în ordinea care au vorbit și înainte ca să poată să răspundă. Okay. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări și observații. Voi face tot ce este posibil pentru a răspunde, dar dacă dar uh, există și câteva informații pe care, de care nu dispun pentru a răspunde la anumite întrebări uh, punctuale, dar cu siguranță că voi, uh, mă voi informa și mă voi asigura că persoanele respective vor avea acces la mm, elementele pe care le-au solicitat. S-a vorbit despre aderarea la OMC. Este adevărat, așa cum a spus și domnul ambasador, nu suntem singuri în cadrul OMC și este o, o organizație care se bazează pe un consens total. Orice proces de aderare este complicat și puteam anticipa acest lucru, puteam anticipa că multe țări vor avea probleme pe care doresc să le ridice și vom um, acționa în calitate de fa- facilitator al acestui uh, proces. Nu știu exact ce influență poate avea Uniunea Europeană în OMC, o influență care scade pe măsură ce organizația se extinde, însă este clar că această problemă este de o importanță strategică și sigur că ne vom bucura să putem încheia acordurile bilaterale și să uh, acționăm în calitate de facilitatori a acestui proces, încercând să ajutăm Rusia să ajungă la un acord și cu celelalte țări care ar putea avea probleme. Este un proces complicat, dar Cred că are de asemenea niște proporții istorice și nu trebuie să neglijăm această dimensiune, pentru că este vorba despre ultima economie de mari dimensiuni care a rămas în afara OMC-ului. Domnul Salafranca vorbea despre vize. Cred că cu toții suntem conștienți cât de delicată este această problemă. Există un proces separat de discutare a acestei, acestui aspect și cred că trebuie să vedem unde ajungem cu acest proces separat și să vedem ce este necesar atunci să fie introdus în acord. Sigur că acest uh, subiect nu ar trebui negociat în acest context, dar având în vedere că este un aspect extrem de important și pentru noi și pentru Rusia și în momentul în care vom înainta cu acest proces, atunci vom putea să reflectăm această, acest progres și în acord, adică să decidem până unde dorim să mergem și până și în ce măsură s-a ajuns la un acord total în ceea ce privește vizele. La întrebarea legată de statisticile privind vizele, da, sunt foarte importante. Din păcate nu am cu mine astăzi răspunsurile necesare, însă avem un dialog activ pe tema vizelor, unde se abordează toate aceste aspecte și mă voi asigura că veți primi informațiile necesare. Întrebarea legată de Uniunea Vamală și drepturile uh, omului uh, sunt probleme extrem de uh, complexe pe care le, le-am uh, urmărit atunci când făceam parte din uh, DG Comerț și implicațiile Uniunii Vamale pentru relațiile bilaterale și pentru uh, procesul de aderare sunt foarte complexe și sigur că dacă Rusia, Kazahstan și Belarus doresc să aibă un nevamală, vom sprijini acest lucru, dar trebuie să înțelegem care sunt consecințele juridice pentru relațiile noastre bilaterale și trebuie să vedem cum va funcționa acest lucru în cadrul OMC. De aceea am solicitat colegilor din Rusia să ne furnizeze mai multe informații și cred că este unul din domeniile unde avem nevoie de o aprofundare a discuțiilor noastre în contextul uh, capitolului privind comerțul și investițiile. La problema de valoare acum, sigur, ea este una fundamentală și nu îmi face plăcere să negociez în situații în care există conflicte sau dezacorduri pe aceste valori. Însă cred că avem multe valori comune și ideea este de a le um, confirma prin acest acord. Sigur că asta nu va rezolva toate problemele, dar ne va oferi una, un cadru prin care să abordăm cazurile individuale și sperăm că, așa cum spunea și domnul Salafranca, astfel vom ajunge la un angajament reciproc față de acest acord. Sigur că orice acord care s-a negociat în acest mod necesită niște compromisuri. Rusia nu va accepta nicio un aspect care să le fie impus în mod uh, unilateral, iar noi, Uniunea Europeană, nu vom accepta nicio deviere de la principiile fundamentale în care credem. Cum vom rezolva această situație? Această situație, ei bine, trebuie să vă mărturisesc că este într-adevăr o provocare, dar cred că avem ambele părți au un angajament ferm de a merge mai departe. Și, într-adevăr, În momentul în care rezultatul final al negocierilor va fi prezentat uh, Parlamentului uh, European, sunt sigur că veți fi foarte vigilenți la toate aceste aspecte legate de valori și că sunteți foarte preocupați de modul în care le tratăm. Acum, parteneriatul pentru modernizare, acordurile care există au mai fost de asemenea abordate. Doamna Omen Royton a ridicat această problemă, întrebându-ne dacă poate fi un obstacol. Nu, cred că încercăm să ne bazăm pe ceea ce avem acum pentru a ajunge la un acord care să fie mai acoperitor, mai global și nu cred că acțiunile prezente de cooperare ar putea constitui un obstacol, ci din potrivă sunt uh, niște elemente care se adaugă la această construcție. În ceea ce privește modernizarea, nu avem un acord pe modernizare, avem un parteneriat, uh, un lucru foarte important în relația noastră și dorim să ne putem baza pe acest aspect pentru viitorul acord. Și dorim să fim uh, în situația de a putea contribui cu adevărat la modernizarea Rusiei, care până la urmă ține însă de decizia Rusiei. Rusia trebuie să vadă modul în care dorește să se modernizeze, dar sigur că ne dorim să putem contribui la asta. Acum, întrebarea legată de cooperarea în materie de agricultură. Mi s-a transmis ceva în acest sens, da? Nu am răspunsurile și detaliile legate de natura acestei cooperări în materie de agricultură. Voi reveni cu informații, dar va exista o secțiune pe acest subiect. Și, în cele din urmă, în conflictele de vecinătate înghețate, da, o problemă delicată și foarte importantă. Cred că, până la urmă, nu trebuie să uităm că avem de-a face cu un acord cadru acesta nu va aduce o rezolvare a unor situații dificile de acest gen, dar sperăm că va putea aduce climatul de încredere și baza necesară pentru ca aceste aspecte și conflicte să poată fi abordate. Și pe măsură ce înaintăm spre încheierea acestor negocieri, se vor face și progrese pe uh, marginea acestor uh, situații care sunt încă în curs și credem că ele vor contribui la, la negocieri. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră, uh, negocierile au o importanță strategică. Suntem legați de Rusia uh, prin istorie, prin cultură, prin geografie și prin valorile comune. Și toată lumea trebuie să accepte că este foarte important să facem un salt calitativ în relațiile noastre, recunoscând însă în același timp problemele care continuă să existe, pe care le-ați menționat și dumneavoastră, care pot pune, uh, pot ridica uh, dificultăți în cadrul negocierii sau în limitele negocierii, dar pentru a putea reuși aceste negocieri, sper că eu însumi sperând așadar că voi putea fi prezent pentru a duce la bun sfârșit aceste negocieri, așadar spuneam că pentru a reuși aceste negocieri trebuie să înțelegem că e vorba de un obiectiv strategic major pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre și că este nevoie de o investiție de timp și de eforturi substanțiale. Într-adevăr, aspectele de comerț și investiții uh, nu au fost suficient dezvoltate până în prezent în aceste negocieri, însă sunt sigur că vom reuși să dedicăm eforturile necesare pentru a avansa și pe această temă și pentru a ajunge la o uh, finalizare a acordului. Domnul ambasador spunea că Rusia negociază deja de 17 mm, ani și că ar fi un acord, uh, dar există deja un caz de depășire a perioade de 20 de ani de negociere. Sper că nu va fi cazul și pentru Rusia. Însă, cred că și aspectele politice și aspectele economice ne impun să facem toate eforturile necesare pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. La parola, si. Mulțumesc, domnule David O'Sullivan. Aveți cuvântul, domnule ambasador. Thank you very much. I... Vă mulțumesc. În primul rând, Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor care și-au exprimat uh, condoleanțele cu victimele atac atacului terorist din Moscova. Într-adevăr, combaterea terorismului este o parte importantă a cooperării noastre cu Uniunea Europeană și vom uh, sprijini această parte și va fi inclus un uh, capitol special în acest acord în ceea ce privește modernizarea. Haideți să uh, încerc să vă explic care este arhitectura după părerea noastră. După părerea noastră, temeiul legal va fi viitorul acord. Parteneriatul pentru modernizare uh, considerăm că este un instrument și foile de parcurs, pur și simplu foi de parcurs, care duc la, în cele din urmă la crearea acestor uh, obiective a spațiilor comune. Sunt de acord cu David, desigur, că uh, parteneriatul pentru modernizare nu trebuie să devină un acord uh, separat. Acum avem uh, un document care este suplimentat cu noi proiecte și cu mecanismul de monitorizare. Și acesta este un alt motiv să subliniez faptul că realitățile de după tratatul de la Lisabona nu au dus doar uh, la situația în care lumea externă să analizeze mai cu atenție structurile Uniunii Europene, dar a și creat o o serie de aspecte organizaționale, de exemplu, cine va fi um, um, cine va fi coordonatorul din partea Uniunii Europene în cadrul parteneriatului de uh, modernizare. Deci sunt toate aceste aspecte instituționale care trebuie rezolvate. Desigur, parteneriatul pentru modernizare nu este un lucru care uh, va reflecta atitu- atitudinea, situația în care Uniunea Europeană este Dumnezeu care se pogoară în Rusia și uh, o modernizează. Și uh, doresc să subliniez faptul că apreciem referințele care s-au făcut aici, referință la uh, reciprocitate. Uh, de asemenea, este nevoie să abordăm uh, provocările unei lumi, lumi uh, în modernizare. Rusia nu trăiește într-un vid. Suntem înconjurați de o lume care se află în mișcare, unde echilibrul puterii economice, a influenței politice, se află într-o continuă schimbare și nu întotdeauna lucrurile merg în, înspre beneficiul uh, Uniunii Europene și trebuie să acceptăm acest lucru. Deci pentru a rămâne un actor principal, Uniunea Europeană are nevoie de parteneri. Și Rusia își uh, oferă potențialul din punct de vedere al modernizării, potențialul uh, Uniunii Europene. Au fost mai multe întrebări uh, legate de drepturile omului, libertatea mass mediei și permiteți-mi să spun pe scurt că legislația rusească în ceea ce privește mass media este mai liberală decât anumite legislații uh, la, referitoare la mass media care au fost ad- adoptate de curând în unele uh, state ale membre ale Uniunii Europene. Domnul Tenok de asemenea, s-a referit la tratatul, la carta energetică. Din păcate, după cum a spus domnul Tenok a plecat, însă am dorit să clarific acest lucru. Rusia a semnat acest tratat în anul 1994, însă nu l-a ratificat împreună cu alte uh, țări ca de exemplu actor foarte principal pe piața energetică, cum este Norvegia, și uh, protocoalele, în ceea ce privește protocoalele, nu, acestea nu există și de aceea nu, acest acord nu a fost ratificat în anii 90. De atunci, după părerea noastră, um, această carte, acest acord și-a, și-a pierdut importanța. În acest moment discutăm cu Uniunea Europeană, cu Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite un nou concept pentru o cooperare energetică internațională, un concept care să se bazeze pe principii care au fost lansate în anul 2006 la, cu ocazia summitului din Sankt Petersburg. În ceea ce privește vizele, aș dori să vă uh, prezint părerea mea puternică personală. Cred că uh, în într-o Europa modernă, visele reprezintă uh, un anacronism peste tot în Europa. Înțeleg că este vorba de un aspect mai degrabă politic și nu un aspect de organizare sau un aspect tehnic. Pentru că altfel uh, Uniunea Europeană nu s-ar fi grăbit să renunțe la uh, vize pentru țări din Balcanii de Vest, de exemplu. Nu, nu aș spune că am făcut progrese imense, însă am făcut totuși câteva progrese anul uh, trecut. Am uh, ajuns de acord să trecem de la o fază de explorare uh, acestor negocieri la o fază operațională. În acest moment, împreună cu Comisia Europeană, finalizăm un set de pași comuni care în cele din urmă vor duce la ridicarea vizelor între Rusia și Uniunea Europeană. În ceea ce privește statisticile, nu am cifrele exacte, doar aproximativă. Cred că este vorba de 4 milioane, 2,4 milioane de cetățeni ruși care, nu, a care au vizitat nu Uniunea Europeană, ci spațiul Schengen. Și 1,5 milioane cetățeni din spațiul Schengen care au vizitat um, Rusia. Poate aceste cifre vă vor ajuta care este, să înțelegeți care este dimensiunea acestei uh, probleme. În ceea ce privește islamul, Iranul, nu m-aș referi la Iran. Acum pot să spun că cooperăm uh, îndeaproape în cadrul uh, formatului de cadrului de negociere împreună cu doamna Catherine Ashton și cu alte țări. Este vorba de formatul 3 plus 3 sau alții numesc 5 plus 1, dar până la urmă este vorba de aceiași șase participanți. A avut loc uh, în urmă cu câteva zile urma rundă de negocieri uh, în uh, Istanbul, care n-a fost un succes uh, imens, dar nici n-a fost un eșec total. În ceea ce privește islamul, poate vă va, sur- vă va surprinde acest lucru, dar cea mai mare, țara cu cea mai mare populație musulmană din Europa este Federația Rusă în Federația Rusă există mai mult de 20 de milioane de uh, musulmani. Are de asemenea o tradiție de o mie de ani de coexistență între o majoritate creștin-ortodoxă și o minoritate musulmană, pe lângă zeci de alte grupuri religioase. Deci nu aș pune un uh, semn uh, de egalitate între islam și um, terorism teroriștii nu au nicio naționalitate și nu au niciun fel de religie. Conflictele înghețate. Uh, Transnistria, Nagorno-Karabakh. Transnistria a fost menționată și în contextul vizelor. Ei bine, în momentul în care Uniunea Europeană nu a mai existat, au existat uh, uh, cetățeni sovietici care au rămas în aceste uh, teritorii cu vechi documente de identificare sovietice. Aceste documente au fost extinse de mai multe, în mai multe rânduri pentru a ajuta pe aceștia să-și definească cetățenia. Federația Rusă a adoptat în zilele respective așa numita opțiune zero. Acest lucru uh, înseamnă că toți cetățenii care se aflau în, pe teritoriul Federației Ruse în anul 1992 au devenit în mod automat cetățeni ruși. Acesta a fost uh, lucrul cel mai logic care trebuia făcut. Din păcate, nu, nu toate fostele republici uh, sovietice au mers pe acest drum și mă gândesc aici la uh, Letonia și Estonia. Au existat, desigur, și altă persoană care se aflau în uh, uh zone cum este Transnistria, în Abhazia, în Abseția, care au rămas cu vechile documente de identitate uh, sovietice. Nu și-au dorit sau nu au putut, dar mai degrabă nu și-au dorit să primească acte de identitate din uh, partea Moldovei, respectiv a Georgiei. Așadar, la, un moment, la momentul în care aceste acte de, identific- de identitate sovietică au expirat, au rămas fără niciun fel de acte. Ce au putut face au fost să ceară cetățenia să ceară pașapoarte din partea Federației Rusă. În unele cazuri, în Transnistria s-a cerut, sau cerut pașapoarte din partea Ucrainei. Toate aceste cereri au fost rezolvate de la caz la caz și, într-adevăr, în acest moment, Majoritatea uh, populației din cele trei uh, zone au pașapoarte din partea Rusiei. Două, au fost, două zone au fost recunoscute ca state din partea Rusiei. Transnistria a ajuns la un acord uh, cu Moldova, însă în ceea ce privește vizele și pașapoartele, nu putem ignora um, situația cu pașapoartele românești acordate cetățenilor din uh, Moldova, care uh, cred că sunt mai numeroase decât pașapoartele rusești acordate populației din Transnistria. De fapt, este vorba de un număr care depășește uh, numărul populației din Transnistria. În final, în ceea ce privește scutul antirachetă al uh, Statelor Unite ale Americii. Este vorba de un subiect separat. O să încerc să fiu cât mai uh, succint. Imediat după ce președintele Obama a venit la Casa Albă, a renunțat la planurile anterioare ale administrației Bush de a instala scuturi antirachetă în Polonia și Republica Cehă, acest uh, plan fiind uh, înlocuit cu un uh, plan pe termen lung, în fază. Noi suntem pregătiți să discutăm acest plan împreună cu Statele Unite ale Americii și cu alte țări din NATO, în contextul unei uh, posibile cre în, în contextul creării posibile a unui sistem comun antirachetă. Încă nu am ajuns uh, la niciun uh, acord. La summitul din, de la Lisabona de, din toamna trecută am ajuns la concluzia că trebuie să discutăm această temă. Și orice sistem uh, antibalistic poate fi strategic sau substrategic. În cazul unui sistem substrategic am discutat uh, pe lung uh, aceste lucruri, începând de la lucruri pe scară mică, protejarea contingentelor de păstrare, a, de menținerea a păcii din diferite părți ale lumii și trecând apoi la alte proiecte substrategice. Însă, un sistem strategic care își propune să creeze un uh, scut global e un lucru total diferit și va trebui să discutăm uh, acest lucru. Noul tratat uh, ruso-american uh, START a fost uh, tocmai ratificat de către Parlamentul Rusiei. În documentele adiționale se spune că vom monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a prevederilor acestui acord de către cealaltă parte, de către Statele Unite ale Americii. Și raportul între uh, această apărare uh, strategică și scutul antirachetă. Cred că am depășit uh, limita timpului deja. Vă mulțumesc. Grație. Îi mulțumesc domnului ambasador Chishov și domnului negociator O'Sullivan. Vă mulțumesc și dumneavoastră Știm și noi ce interese sunt în joc atunci când se negociază acest acord. Există în secolul 20 conflictele din sânul Uniunii Europene au dus la nașterea Uniunii Europene. Suntem în secolul 21 când continuă conflictele și alte războaie, dar care permit Uniunii uh, europene poate să se extindă spre est și permite de asemenea dezvoltarea unor relații aprofundate în această parte a lumii. Și ne dorim ca negocierile să se finalizeze în curând. Următoarea reuniune va avea loc la orele 15 astăzi și începem cu vot. Și vă rog frumos să fiți foarte punctuali, pentru că avem din nou multe puncte pe ordinea de zi și e vorba despre subiecte care uh, vor avea nevoie de